Good afternoon, everybody. Uh, please... Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc. Începem imediat ședința noastră. O să vorbesc suedeză. Vă rog să luați loc. O să vorbesc suedeză. În primul rând, vreau să mulțumesc, uh, să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Săptămâna trecută am avut un atelier extrem de interesant pe același subiect. Iar astăzi o să avem o primă reuniune cu, comună cu Comisia Jurii de monitorizare a acestor uh, dosare extrem de importante de însemnătate pentru ambele noastre comisii. Ne dăm seama că femeile nu sunt reprezentate suficient uh, în, uh, la nivelul executiv și neexecutiv al companiilor, ceea ce înseamnă că ar trebui să avem un obiectiv de 40% reprezentare feminină în consiliile de administrații. Nu o să zăbovesc prea mult în prezentarea mea am alături pe, de mine pe omologa mea de la, de la Comisia Jurii. O să-i dau domniei sale cuvântul imediat. Da, tot foarte pe scurt, din partea Comisiei Jurii vreau să vă doresc nu doar o după-amiază plăcută, ci în primul rând un schimb de opinii foarte animat. Avem deja o colaborare tradițională între Comisia Jurii și Comisia FEM și de aceea Mă bucur foarte mult că domnul Gustafsson uh, are întotdeauna o uh, abordare atât de constructivă și cooperativă și astfel am să închei această scurtă introducere ca să putem să ne um, aplecăm asupra subiectului important și anume repre- reprezentării uh, egale între femei și bărbați în conducerile întreprinderilor. Deci dau cuvântul din nou domnului Gustafsson. Eh, Mulțumesc foarte mult! Blir det în primul rând, dau cuvântul raportorilor, doamna Crața. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că cele două comisii răspunzătoare pentru elaborarea acestui raport privind directiva în discuție se întrunesc aici, în acest moment oportun. Fiindcă avem aici un proiect uh, de document în ceea ce privește aplicarea obiectivelor Uniunii Europene, în ceea ce privește egalitatea între sexe și șanselor egale, nu este vorba despre o intervenție politică, ci despre o directivă. Comisia Jurii, deci, își aduce o contribuție extrem de importantă aici. Pregătim uh, legislația, bazele legislației, pentru prima dată uh, avem legislație europeană în acest domeniu, care poate fi aplicată fără probleme în toate statele membre ale Uniunii Europene și sunt sigură că va fi un, vom fi un model pentru alte eh, țări, eh, alte părți ale lumii care ne urmăresc activitatea cu mare interes. Aș dori să vă spun în introducere că această propunere înaintată de comisie este destul de amplă și adaptabilă. Poate fi adaptată sistemelor juridice și instituționale existente în Uniunea Europeană. Dacă dorim, într-adevăr, o legislație care să poată fi aplicată în, state, toate statele membre, statele membre care au deja propria lor tradiție la nivelul piețelor, care depășesc sistemul economic și politic. Dacă dorim acest lucru, directiva trebuie să fie vastă, așa cum uh, se întâmplă și în cazul propunerii făcute de doamna Reding. Aș dori să subliniez niște aspecte, după mine, importante. Cred că și colegii mei îmi împărtășesc această părere. Trebuie să fim foarte atenți, dat fiind varietatea regim, regimurilor existente în statelor membre. E vorba despre structurile companiilor, la asta mă refer. Pentru prima dată acum, uh, pentru prima dată acest subiect este supus atenției opiniei publice și pentru prima dată se iau măsuri în ceea ce privește lipsa de informații. Această directivă propune, aduce în lumina reflectoarelor o provocare, dar și măsuri, fiindcă fiindcă se se, ai, se are în vedere această decizie de a avea un uh, procent de 40% de reprezentare feminină în rândul consiliilor de administrație. Este important să existe o procedură demarată care să permită femeilor să uh, își depună candidatura și să aibă șanse egale de a fi alese în uh, consilii, șanse egale cu bărbații. Așa cum a spus și doamna comisar, se este vorba despre procedură și se vorbește despre mm, obiectivul obligatoriu de 40% până în 2020, foarte important pentru mine, nu numai pentru că este, este miezul directivei, așa cum a spus doamna comisar, dar și pentru că textul trebuie să lămurească acest lucru. Și pentru că presupunem că mediul afaceri, că mm, companiile până în 2020 trebuie să uh, aibă 40% din uh, membrii Consiliului de Administrație femei, iar dacă uh, companiile nu ating acest obiectiv, vor suferi sancțiuni. sancțiuni. Acest obiectiv nu este realist, fiindcă din 2013 până în 2020 vor, trebuie să se ia foarte multe măsuri la nivelul Consiliului de Administrație pentru ca țări care acum au 10%, 7% să ajungă fără probleme la procentul de 40%. Deci este foarte important să spunem foarte clar că este vorba despre o procedură deschisă, meritocratică și care să fie deschisă obiectivelor mediului de afaceri, dar trebuie să, să lămurim modul în care trebuie să urmărească companiile această procedură, care sunt criteriile pe care trebuie să le respecte. Asta pentru a evita sancțiunile în cazul în care nu s-a atins uh, pragul de 40%. Să se spună, uh, să se stabilească un obiectiv clar și apoi să se evalueze criteriile procedurii ce trebuie urmate în cazul acesta nu va mai trebui să spunem că anumite companii care au mai puțin de 10% reprezentare feminină în rândul consiliilor, că pentru aceste țări eh, nu, aceste țări nu vor aplica directiva. Dacă filozofia de bază este că avem eh, o procedură eficientă și bazată pe merit, atunci ar trebui să fie valabilă pentru toate companiile. Iar compania care nu ajunge la procentul de 40% până în 2020 trebuie să dovedească că a folosit toate, uh, toate măsurile la dispoziție și că a ajuns numai la 25%, 30% și așa mai departe. Asta este foarte important. Trebuie să facem o propunere foarte clară în acest sens. Pe de altă parte, este foarte important să să vedem ce se spune în directivă despre companiile listate la bursă fiindcă companiile cotate la bursă au răspundere față de societate. Mm, o răspundere, o răspundere mai mare decât celelalte companii. Iar, uh, iar uh, și asta și pentru companiile uh, cotate la bursă, unde statul are, este majoritar. Pentru aceste companii, termenul fixat este 2018. Trebuie să vedem că dacă ținem cont de, numai de companiile mari, în unele țări care nu au multe companii mari, să vedem dacă aceste obiective își mai atinge obiectivul. Trebuie să avem, să stabilim o dimensiune pentru companii, pentru că poate sunt companii care... Pentru că poate în unele țări nu există companii de mari dimensiuni. Deci trebuie să clarificăm toate aceste lucruri, sfera de aplicare a directivei și și care sunt obiectivele pe care dorim să le atingem. Ce se întâmplă și când uh, nu se, nu se respectă obiectivele, care sunt acțiunile, Vrem ca această procedură să fie eficientă, transparentă și să existe obligativitatea procedurii de 40%. Mai uh, avem și chestiunea temeiului juridic. Nu facem acum un uh, raport ca cel din 2011 care a fost aprobat și care includea multe elemente în această directivă, acela a fost un mesaj politic transmis opiniei publice statelor membre, partenerilor noștri, Comisiei Europene și am obținut rezultate. Am început procedura, acest raport a ajutat, ne-a ajutat ca acum Comisia să facă o propunere și astăzi discutăm o propunere legislativă. Deci chestiunile juridice sunt extrem de importante. De, de ce mă bucur foarte mult că colaborăm cu jurii. O să mă opresc aici și o să vă... Thanks a lot, uh, Mrs. Grazza, and uh, before I give the floor... Mulțumesc, doamnă Crața. Înainte să dau cuvântul co-raportoarei, care se întâmplă să fie și vicepreședinta de la jurii, vreau să urez bun venit unui grup de vizitatori din Estonia, Asociație pentru Drepturile Femeilor, uh, invitate de doamna Sedovil. Sunteți binevenite Sunteți binevenite în comisia noastră, mai ales că mi s-a spus că vă interesează foarte mult acest punct de pe ordinea de zi. Deci sunteți binevenite. Și acum dau cuvântul coraportoarei doamnei Regner. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cunoașteți cifrele. Știți cât de scăzută este cifra, respectiv procentul femeilor în organele de conducere, 17% în uh, poziții neexecutive, 13,7% a posturilor din organele de conducere ale celor mai mari companii cotate la bursă. Acestea sunt niște date care nu lasă loc de îndoială. Uh, și pe care vreau să le menționez, chiar dacă doamna Crața n-a făcut-o, în orice caz ele ne arată că e nevoie să acționăm. Bărbații par a fi total nepăsător la această situație. Nu știu dacă, uh, nu știm dacă situația este voită de cineva sau este întâmplătoare, dar așa arată lucrurile. Comisia este destul de răbdătoare, aș spune eu. E răbdătoare pentru că această uh, Uh, discuție deja durează de câteva decenii. Și de aceea și noi am avut destul de răbdare. Deja în anii 1984 și 1996 au existat recomandări ale Consiliului pentru ca statele membre să crească numărul femeilor uh, în uh, întreprinderi prin autoreglementare, deci prin măsuri voluntare. Uh, la vremea respectivă s-a crezut că autoreglementarea poate să atingă acest obiectiv. În momentul de față, că situația nu este realistă, pentru că deja de zeci de ani întreprinderile au această șansă și, după cum știm, nu prea sunt mari progrese. Exemplele ne arată uh, succese, de exemplu, în Franța și în Norvegia s-au obținut uh, succese progrese, niște cifre care sunt uh, remarcabile, pentru că există reglementare. Comisia a făcut acum o propunere care nu mi se pare prea ambițioasă. E mai degrabă precaută, dată fiind situația în statele membre. De ce spun acest lucru? De exemplu, IMM-urile sunt uh, exceptate din domeniul de aplicare IMM-urile nu sunt chiar atât de mici. 250-500 de angajați nu mi se pare un număr mic. Și mai mult decât atât, ele pot să fie cotate la bursă. Și dacă ne uităm la cifre, la cifre mai ales în domeniul IMM-urilor, tocmai acelea care au, uh, care pot să fie un exemplu sunt cele care au făcut progrese în acest domeniu și deci acest aspect ar trebui analizat mai îndeaproape. De asemenea, vreau să mai spun ceva despre domeniul de aplicare. Vorbim tocmai despre întreprinderile cotate la bursă și dacă ne uităm la acest obiectiv de 40%, în acest context vorbim despre pozițiile neexecutive. Deci dacă analizăm mai atent propunerea comisiei, vedem că comisia deja a uh, exceptat foarte multe uh, elemente, foarte multe domenii. Și încă un aspect foarte important este cel al sancțiunilor. Și aici vedem o abordare foarte precaută a Comisiei din punctul de vedere procedural. Și de asemenea, Comisia spune avem nevoie de acest uh, procent de 40% și dacă acest obiectiv nu va fi atins, atunci trebuie să existe uh, și sancțiuni. Sigur că eu nu doresc să se întâmple acest lucru, dar trebuie să fim atenți la felul în care arată situația în anumite state membre și cum anume putem să ajungem la acest obiectiv. Și acum vreau să vorbesc și despre temeiul juridic, pentru că este un subiect care este foarte important, mai ales pentru Comisia de Afaceri Juridice. Noi nu suntem doar uh, co-raportori, uh, ci uh, Comisia Jurii este și cea care este competentă în toate chestiunile juridice ale acestei propuneri. Pe noi nu ne-am mirat foarte mult atunci când am văzut poziția Consiliului, deci poziția, avizul uh, serviciului juridic al Consiliului, care reflectă foarte clasic uh, poziția pe care o are Consiliul de obicei într-o astfel de situație. Comisia pentru Afaceri Juridice a reacționat foarte repede, foarte proactiv și, conform articolului 37 din regulamentul de procedură, a decis să uh, rugăm, să însărcinăm serviciul juridic al nostru, al Parlamentului, să se ocupe cu acest subiect. Pentru că dacă vorbim despre egalitatea Uh, femeilor și bărbaților în uh, um, ceea ce privește munca, uh, vedem că Consiliul susține în principiu acest lucru, dar avizul serviciului juridic merge în direcția contrară. Așteptăm încă avizul serviciului juridic al Parlamentului. În orice caz vreau să vă spun că după o analiză foarte atentă a avizului, noi vom fi cei care vom decide. Deci, avizul serviciului juridic uh, nu va fi preluat uh, uh așa cum este, ci uh, va fi un material pe baza căruia vom trage concluziile necesare. Vreau să vă vorbesc și despre calendar. Deja am prezentat un calendar uh, provizoriu. Vreau să vă atrag atenția că împreună cu corapartarea, doamna Crața, uh, Uh, vom analiza încă o dată termenele pentru că trebuie să respectăm un plan, uh, un calendar realist. Pentru noi este foarte important ca eurodeputați să discutăm acest subiect, dar tant în același timp ca acest subiect să fie discutat uh, cât mai entuziast și de parlamentarii naționali și de aceea termenul de 19 iunie este foarte important pentru a da posibilitatea eh, parlamentarilor naționali să discute această propunere. Și de aceea am dori eh, cât mai repede posibil să discutăm acest subiect în Parlamentul eh, European pentru a putea respecta restul calendarului. Deci aveți calendarul și am dori foarte mult ca votul să aibă loc în plenară în noiembrie. Pare acum foarte îndepărtată luna noiembrie, uh, dar uh, mai avem destul de muncă de făcut până atunci, astfel încât acest termen să poată fi respectat. Uh, mulțumesc. Acum am să dau ocazia uh, raportorilor pentru avize care sunt prezenți să-și poată exprima opinia. În primul rând, doamnei să ne dau cuvântul, raportor de la Comisia pentru Ocupare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarelor Sper că acest lucru să ducă chiar la o directivă veritabilă înainte de finalul mandatului nostru. O directivă care să nu fie aprobată doar de noi, ci și de Consiliu. Și cred că ar trebui să încercăm să facem acest lucru. Și sper de asemenea că ceea ce s-a întâmplat în Germania săptămâna trecută este un semn bun pentru sprijinul lor. Uh, țin pumnii pentru asta. În ultima săptămână am vorbit cu mulți uh, consultanți uh, ai sindicatelor, ai uh, sindicatelor patronatelor și uh, unul din elementele cu care au venit ei a fost să ținem cont de diversitatea procedurilor de selecție. Pentru că la comisia, în propunerea Comisiei Europene se face o descriere foarte clară a procedurii și a modului în care această procedură ar trebui adaptată. Și în avizul Comisiei de Ocupare, noi am încercat să fim în continuare specifici să spunem că procedurile de selecție și recrutare trebuie să fie adaptate astfel încât să se ajungă la această țintă de 40%, dar să nu avem uh, analiza comparativă ca um, pe post de exemplu, ci să lăsăm mai multă latitudine statelor membre și companiilor pentru a vedea care ar trebui să fie această adaptare. Sper că uh, asta va fi de ajutor uh, pentru multe companii și pentru unele state membre, astfel încât acestea să nu mai aibă o poziție ezitantă și credem că am îmbunătățit chiar propunerea uh, dacă am lăsa mai multă latitudine statelor membre și companiilor. De asemenea, trebuie să subliniem că nu ne limităm doar la selecție. De îndată ce ai mai mulți candidați pe care îi compari, Uh, există și um, o etapă anterioară în care se face recrutarea acestor șapte-opt oameni dintr uh, dintr-un grup mai mare și trebuie să vedem cum se face și acest lucru. Apoi, am vrut să fim mai clari în ceea ce privește ex, um, obligațiile de raportare și de explicare. Uh, am văzut că se vizează în special statele membre și companiile care nu fac eforturi suficiente. Noi am încercat să consolidăm lucrurile astfel încât companiile care se descurcă bine uh, și fac progrese să aibă obligații de raportare foarte mici, în timp ce firmele care nu fac suficient și nu înregistrează progrese să fie obligate să explice mai mult și să raporteze mai mult, să spună de ce nu s-a schimbat nimic s-ar putea să fie un, obiect, un motiv obiectiv, pentru că atunci când compania face într-adevăr eforturi de adaptare a procedurilor, să există în continuare totuși un motiv obiectiv pentru care a fost ales un bărbat și nu o femeie și atunci ei ar respecta în continuare directiva, deci ar trebui să facem uh, adaptări suplimentare. Dar dacă nu există un motiv întemeiat uh, și compania pur și simplu nu vrea să angajeze femei, atunci uh, se aplică sancțiunile. Deci trebuie să respecti directiva sau să explici și fără un motiv întemeiat să ți se aplice sancțiunile. Uh, Cred că multe state membre și companii ar trebui să poată lucra în uh, acest cadru. Așa încât sunt foarte curioasă să aflu reacțiile colegilor. Vom avea uh, un prim schimb de păreri la Comisia de Ocupare mâine dimineață și aștept cu mare interes raportul care va veni uh, de la cele două coraportoare din uh, comisiile competente pe fond. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul doamnei Parvanova, care este raportor de aviz din partea IMCO. Mulțumesc foarte mult. Noi la Comisia IMCO am făcut deja progrese, am avut o prezentare a proiectului de aviz și un prim schimb de păreri și mi-am consolidat propunerea în ceea ce privește competențele IMCO, subliniind uh, procentajele existente ale femeilor care au posturi în uh, forumurile de conducere și de asemenea tendințele pe ultimul an, sublinind și procentajul de femei, 17%, care uh, controlează deciziile privind uh, consumul global. Pe această bază am făcut trei grupuri de propuneri. Primul se referă la funcționarea pieței interne, în special subliniind uh, necesitatea ca mai multe femei să fie în poziții de conducere, pentru că pot să ofere o părere mai amplă în ceea ce privește um, comportamentul uh, consumatorilor, ținând cont de cifrele citate mai devreme și, de asemenea, subliniem statisticile care arată că există o relație pozitivă între diversitatea sex și la nivelul conducerii și uh, Uh, performanțele financiare și profitabilitatea companiilor. Există un uh, impact pozitiv asupra acestor companii. Al doilea grup se referă la certitudinea juridică pentru companii în special nevoia unei legislații, unei legislații europene care să ofere condiții mai bune și comparabile pentru companiile care au uh, activități transfrontaliere pentru a beneficia pe deplin la accesul la piața unică și pentru a obține și rezultate economice notabile. Și al doilea grup uh, reflectă situația economică din UE, în special ținându-se cont de populația care se află în îmbătrânire și capacitatea de a vedea cum uh, putem să evităm o încetinire a economiei datorită acestui lucru și un grup de amendamente vorbește despre stimulentele acordate statelor membre sau, de fapt, stabilește niște stimulente pe care statele membre le-ar putea propune pentru a obține un uh, uh raport din partea companiilor în ceea ce privește respectarea acestei directive și pentru a facilita de asemenea accesul femeilor la rețelele de afaceri și pentru uh, realizarea unor politici de human resources care să ajute femeile. Acestea sunt măsuri uh, voluntare din partea companiilor, dar noi credem că acestea ar trebui să fie stimulate de statele membre. În ceea ce privește calendarul, uh, amendamentele vor fi discutate pe 29 mai, votul la IMCO va avea loc pe 30 mai. Am primit deja un uh, set de amendamente, 66 de amendamente până în acest moment propuse de colegii mei și vom încerca să propunem uh, niște amendamente de compromis bune și sperăm că Comisia IMCO va veni cu un aviz pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum o să auzim părerile celor doi. Uh, după ce am auzit uh, toate părerile, uh, deschid acum dezbaterea pentru ceilalți deputați. Doamna Nedervalova. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să le mulțumesc raportorilor, doamna Regner și doamna Crața, Mă bucur că subiectul este pe mâini bune și aș dori să sprijin această dezbatere pe care o avem astăzi aici. Este important să vorbim uh, despre acest subiect. Am discutat și cu tineri, uh, lucrez în, în principal cu tineri și nici nu știți cât de multe informații proaste există în rândul lor. Spre exemplu, dacă vorbim despre consiliile de conducere, vorbim doar despre companiile care sunt listate la bursă și doamna Crața, precum și alți colegi, au subliniat acest lucru. Și oamenii cred, păi, firma mea are doar trei, trei angajați, uh, am uh, doi bărbați angajați, trebuie să am și o femeie, uh, Uh, și mi se pare foarte, foarte constrângător. Dar această informație nu este adevărată și mă bucur că vorbim despre asta acum. Și ar trebui să vorbim mai mult despre asta și să deschidem dezbaterea în țările noastre. O altă informație interesantă este că în țara mea, spre exemplu, ar fi suficient dacă 22 de companii din Slovacia ar schimba o persoană în Consiliul de Conducere. Și atunci am îndeplinit cota. Deci pentru uh, multe companii nu este chiar așa o mare problemă. Tocmai de aceea sper să adoptăm acest text. De ce vorbim de cote? De ce este situația așa cum este? noi, ca femei, am, avem drept de vot de mulți ani și mulți colegi bărbați încă se îndoiesc de felul cum votăm și ar trebui să ne sprijinim drepturile prin aceste cote. În trecut, când s-au introdus cotele, întotdeauna au existat rezultate pozitive și cred că așa putem înregistra progrese. Există studii care arată impactul pozitiv al introducerii cotelor. Spre exemplu, Banca Mondială spune că în companiile în care sunt conduse de mai multe femei, uh, Uh, au rezultate economice mai bune. Este adevărat că bărbații și femeile au un mod de gândire diferit și uh, dacă cooperează ar putea să aibă rezultate mult mai bune. O altă, uh, un alt element pe care l-am discutat este că dacă ar trebui să avem cote sau nu, dacă ar trebui să avem colegi femei în consiliile de conducere, uh, dar de ce nu ne întrebăm, trebuie să avem bărbați? De ce trebuie să subliniem că uh, femeile trebuie să fie suficient de bune ca să fie în consiliile de conducere, dar nimeni nu se îndoiește de abilitatea bărbaților? Deci trebuie să schimbăm perspectivele uh, și să vedem lucrurile și din alte puncte de vedere. Pentru că și dacă noi și ne credem că doar bărbații au o capacitate bună de decizie, atunci uh, Ehm, o să auzim femei care vor spune că nu trebuie să introducem cote pentru că este o greșeală. Tocmai de aceea cred că această dezbatere pe care o avem astăzi aici și care, pe care o avem și în Uniunea Europeană în general, este un lucru bun, pentru că este foarte bine ca oamenii să se gândească Uh, la toate aceste aspecte, să se întrebe dacă trebuie sau nu să, rezvol, uh, să rezolve aceste probleme. Uh, cred că este un, o propunere foarte bună și vă țin pumnii astfel încât să putem finaliza acest dosar cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei Ovid. Mulțumesc, domnule președinte! Cred că pregătim aici un text juridic extrem de important. Eu am fost uh, raportor din umbră pentru ALDE atunci când doamna Crața a început să redacteze raportul. Și am fost cu ochii pe domnia sa și am fost cu ochii pe modul în care statele membre se pregăteau pentru directivă și trebuie să spun că există multă ignoranță și multe informații uh, care induc în eroare și care sunt prezentate chiar în media. Femei cu calificări uh, foarte bune și faptul că um, competențele lor nu sunt exploatate la maxim înseamnă un potențial irosit. Uh, Companiile nu lucrează de obicei într-un singur stat membru. Dar dacă statul membru dacă regulile statului membru sunt uh, diferite în funcție de uh, sex, atunci asta ar duce la o situație în care cota femeilor, cota participativă a femeilor este diferită în diversele state membre și în consiliile de conducere din diversele companii, ceea ce este și un impediment în calea pieței interne. Și acest lucru fragmentează cadrul juridic și blochează piața internă, împiedicând-o să funcționeze așa cum ar trebui. Mai mult, în situația actuală, Nu există transparență în ceea ce, pri, în ceea ce privește procedurile de selecție. Și acesta este un alt impediment. Am vorbit deja despre rezultatele economice, dar faptul că nu există transparență are un impact negativ nu doar asupra carierei Uh, oamenilor, ci este un obstacol și în ceea ce privește libertatea de circulație și investitorii nu, cred, nu au încredere în uh, respectiva companie. Acestea sunt două elemente pe care voiam să le menționez uh, în legătură cu directiva. Sunt convinsă că există multe altele, dar pe termen lung aceasta are un impact asupra vieții tuturor și nu într-o direcție pozitivă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Bauer. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu uh, cele, celor spuse doamna Ovir, și anume că statele membre ar trebui să, să ia în serios aceste intenții și acest mesaj. Am impresia că propunerea comisiei este extrem de bine echilibrată. Nu consider că e, cum să spun, um, atât de perfectă încât uh, nu e loc de mai bine. Sunt sigură că această comisie va face tot ce poate pentru a îmbunătăți această propunere. În afară de statele membre, cred că și noi ar trebui să luăm această propunere în serios. Fiindcă dacă avem cumva intenția, dar bine, nu nu vreau uh, să insinuez că asta ar fi intenția raportorului, dar se întâmplă adesea. Și mi-ar părea foarte rău să, să se blocheze lucrurile și la acest raport. Dacă vom face tot ce putem, cu excepția IMM-urilor sau mai știu eu ce, atunci raportul nu va fi acceptat. Poate o să fie acceptat la plenară, dar uh, la Consiliu sigur ne vom uh, confrunta cu situația asemănătoare celor anterioare. Știți, bineînțeles, despre ce vorbesc. Și așa vom uh, ucide în fașă acest uh, subiect uh, care va rămâne mort uh, zeci de ani de acum încolo. Sunt convinsă. Deci, uh, vă rog, dragi colegi, să luați în serios acest uh, subiect. Și haideți să fim realiști. Da, suntem entuziasmați acum mai mult decât altădată. Dar vă rog să nu uitați că în afară de Parlament trebuie să ajungem la acord și cu Consiliul. Vă rog, deci, ca acest raport să rămână cu picioarele pe pământ, să fie realist în ceea ce privește obiectivele noastre tangibile sau intangibile. Fiindcă e foarte important. Putem să intrăm mai târziu în amănunte și bineînțeles că e loc de mai bine. Dar să nu uităm faptul Această propunere nu trebuie să fie prea extinsă pentru a rămâne acceptabilă. Mulțumesc, doamna Lichtenbauer, are cuvântul. Herzlichen Dank. Ähm, Mulțumesc. Eu uh, am venit de la Comisia pentru Transporturi pentru că mi s-a părut uh, un subiect foarte important acesta și pentru că în Comisia Jurii mă ocup și eu de acest uh, subiect. Factorii cei mai importanți uh, au fost subliniați deja de uh, colega mea uh, Vreau doar să mai atrag atenția asupra câteva puncte care mi se par foarte importante pentru ca acest proces să poată să treacă cu bine prin Parlament. Și anume, trebuie să fim foarte detaliate și foarte precise în ceea ce privește detaliile și formalitățile procedurale. Mi se pare foarte interesant uh, Uh, ce se spune despre domeniul de aplicare și uh, descrierea foarte exactă a procedurii de selecție. Mi se pare foarte important să avem abordare cât mai exactă, cât mai precise posibil. Sigur că știți că există tot felul de dezbateri naționale pe acest subiect, uh, e vorba de foarte multă polemică uh, și nu prea au mare calitate aceste dezbateri. Eu cred că noi putem să uh, avem abordare diferită și mi se pare foarte important să luăm în serios acest subiect. E într-adevăr uh, vorba de un subiect foarte important. Uh, și felul în care se prezintă această propunere ne arată că această dezbatere uh, tinde să se poarte uh, sub centură, dar cred că noi ar trebui să purtăm discuția deasupra centurii, la nivelul intelectului și să venim cu o propunere foarte bună, așa cred că vom avea șanse bune de reușită. Și cred că tocmai chestiunile cum sunt domeniul de aplicare și eventuale derogări trebuie să fie foarte precis și foarte rapid comunicate, astfel încât să lăsăm uh, deoparte toate elementele neimportante în argumentare și să putem să ne concentrăm asupra chestiunilor centrale și importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau uh, cuvântul comisiei, domnule Condec, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor și uh, membrilor comisiei pentru părerile exprimate Aici aș dori să fac câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește caracterul prietenos cu mediul de afaceri aceste propuneri, unul dintre scopurile comisiei în întocmirea acestei propuneri a fost ca aceasta să fie echilibrată și prietenoasă mediului de afaceri pentru a nu, impru- pentru a nu impune cote stricte companiilor ci obiective care să fie însoțite de unele obligații, obligativități, obiective, deci eh, stricte, care merg mână în mână cu obligații. Încercam în egală măsură să menținem caracterul meritocratic al eh, numirilor eh, în consilii pentru a mm, evita crearea unei noțiuni de Uh, femei cotă, uh, unul dintre argumentele ridicate împotriva cotelor adesea. Bineînțeles, uh, așteptăm cu nerăbdare discuția pe marginea acestui subiect pentru a vedea cum putem îmbunătăți și mai mult această propunere pentru a face și mai prietenoasă mediul de afaceri și și modul în care va aduce lămuriri Parlamentul European uh, un anumitor amănunt din această propunere. Și, în ultimul rând, uh, temeiul juridic despre care s-a vorbit aici. Comisia își menține părerea că această propunere are, ca, are un temei juridic corect, uh, articolul 157 alineatul 3, reprezintă temeiul juridic pentru legislația din domeniul legalității între sexe. Important este aici faptul că sfera de aplicare a acestui articol nu, este, nu se referă doar la lucrători, ci și la persoane independente care lucrează pe cont propriu. A fost folosit în ceea ce privește directiva privind persoanele ce lucrează pe cont propriu și, după părerea Comisiei, poate fi folosit temeiul juridic și pentru o acțiune pozitivă. Pentru, pentru membrii consiliilor de administrație care sunt uh, lucrători pe cont propriu, lucrători independenți. Mulțumesc, mulțumesc, că dau uh, cuvântul co-raportorilor pentru uh, câteva remarce succinte înainte de a încheia reuniunea, doamna Bar rapporteurs Doamna Bauer, vreau să întreb care este situația la ora actuală și la ce ne putem aștepta. Vreau să întreb uh, raportorii, pe doamna raportor, doamna Regner. Mulțumesc. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții din partea raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au contribuit la dezbatere. Am, mi-am notat cu mare atenție toate observațiile și cred că vom putea colabora foarte bine, pentru că toate aspectele au fost uh, foarte utile și, într-adevăr, uh, uh, foarte cu picioarele pe pământ. În ceea ce privește cadrul juridic, vreau să spun câteva lucruri. Noi, în Comisia Jurii, pe, în temeiul regulamentului de procedură, am decis să solicităm serviciului juridic să întocmească un aviz. Și anume, mă refer aici la serviciul juridic al Parlamentului European, deci serviciul nostru juridic, astfel încât uh, acesta să ne dea un aviz suplimentar față de cel pe care l-am primit din partea serviciului juridic al uh, Consiliului și uh, pe lângă acesta și pe lângă interpretarea Comisiei Europene, să putem să analizăm și mm, părerea Serviciului Juridic al Parlamentului. Pe baza acestor materiale vom lua o decizie și uh, vom vota în uh, urma unei analize aprofundate. Nu avem încă avizul Serviciului Juridic, dar vrem într-adevăr să abordăm subiectul cât mai activ, cât mai proactiv. De fapt, nu vrem să se tergiverseze lucrurile. În ceea ce privește temel juridic, sper că explicația este suficient de clară pentru dumneavoastră. Și vreau să fac un rezumat sau să trag concluziile acestei dezbateri. Dorim să avem un rezultat în timpul mandatului nostru și de aceea lucrăm foarte intens la acest subiect. Și sigur că e o provocare pentru a implica cât mai repede posibil toți actorii, toate părțile interesante, fie că, interesate, fie că e vorba de întreprinderi, de asociații, de interese, um, to- toate părțile implicate, pentru că tocmai vrem uh, să discutăm nu doar cu acționarii, ci cu toate persoanele interesate, asociații ale femeilor, de exemplu. Deci trebuie să respectăm uh, calendarul astfel încât să permitem și parlamentarilor naționali să poată discuta uh, și pentru a permite tuturor părților interesate să uh, ia legătura cu noi și să ne spună care sunt lucrurile importante pentru ei. Și toate acestea trebuie făcute în așa fel încât uh, votul în plen să poată avea loc în noiembrie, astfel încât să, avem un, să ajungem la un rezultat înainte de terminarea legislaturii actuale. Doamna Crața. Mulțumesc, doamna Crața. Mulțumesc. Uh, în încheiere, aș dori să mulțumesc colegilor uh, pentru Atmosfera pozitivă și matură a dezbaterilor este foarte important să discutăm chestiunile de conținut și să lămurim toate aspectele ce necesită lămurire. Procedura, de pildă, insistă asupra acestui lucru, trebuie să vedem ce procedură trebuie urmată pentru a aplica sancțiuni companiilor. Așa cum a spus doamna Regner, cu toții urmărim cu mare atenție această dezbatere la care ar trebui să participe toată lumea putem uh, răspunde întrebărilor astfel și putem liniști unele temeri. Iată de ce este important să se participe la, uh, la dezbatere. Iată de ce audierea de luna trecută a fost uh, foarte importantă și a fost încununată cu succes. Iar, la urm- iar următoarea noastră reuniune cu membrii Parlamentelor Naționale va fi la fel de importantă. Aceasta va avea loc pe data de 19 iunie. Trebuie să discutăm uh, chestiunile de conținut, uh, să, fim, să avem o abordare realistă, iar obiectivul nostru trebuie să fie succesul. Uh, calendarul este realist. Dacă am avea nevoie de o lună suplimentară, ar putea, am putea să ajungem la un acord. Dacă ne dăm seama că avem niște probleme care necesită mai mult timp, mai multă comunicare, putem să mm, prelungim termenul cu o lună, fiindcă uh, dar, pe de altă parte, am văzut ce se întâmplă, avem experiențe negative cu, cu directivele care uh, rămân, uh, care sunt prelungite prea mult și care nu soluționează nicio problemă. Este important acum uh, să găsim o soluție unei probleme care afectează democrația și eficiența economică și prestația economică. Acesta este cadrul activității noastre. Am demarat deja o colaborare foarte bună între cele două comisii, FEM și Juri. Și cred că o să mergem mai departe pe această cale. Vreau să mulțumesc și celelalte eh, raport, și celorlalți raportori și raportorilor de aviz, care și ei trebuie să se lupte în comisiile lor, să nu uităm că eh, la plenar dorim să avem eh, succes, iar acolo tot Parlamentul va vota nu numai aceste două comisii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Da, Părvanova, pe scurt. Da, sigur, un anunț scurt, domnule președinte, numele doamnei Silvana Cohmerin, raportor din umbră, vreau să vă spun că își manifestă sprijinul grupului ALDE și vrea să vă invite la un prânz de lucru privind diversitatea și uh, perspectivele și practicile din mediul de afaceri, care va avea loc mâine între 8 jumătate și 9 jumătate într-unul dintre, în salonul membrilor. Toată lumea este invitată și vă rog să veniți, să faceți uh, lobby în continuare și să, sprijiniți, să le sprijiniți pe cele două domne raportor. Mulțumesc foarte mult! Vreau să întreb uh, pe co-președintele acestei reuniuni dacă dorește să spună ceva. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această ocazie excelentă de a coopera pe marginea unui subiect extrem de important pentru noi toți. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc uh, co-președintei noastre pentru cooperarea excelentă de care, a dat, de care a dat dovadă. Vă rog frumos, Vă rog frumos să faceți liniște, fiindcă mai am câteva anunțuri oficiale. Vă mulțumesc pentru această discuție. Pe 29 mai vom avea o reuniune cu uh, reuniunea cu parlamentele pe 19 iunie, termenul limită pentru amendamente 24 iunie și votul în jurii va avea loc în 1 septembrie.